Înainte să începem programul de pe ordinea de zi, vom adopta procesul verbal al ședinței de ieri, care v-a fost distribuit. Aveți observații? Dacă nu, considerăm acest verbal, proces verbal ca fiind adoptat. Și acum.